cetățenii UE, în special cetățenii italieni, estonieni și britanici, aflați în detenție în India. Și acum o să dau cuvântul autorilor proiectului de rezoluție, primul fiind domnul Tarand. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aasta tagasi ettepanekut kuid siis ei pidanud muud rühmad tarvilikuks toetada. parem hilja kui mitte iial ning loodetavasti annab meie otsus nu toate grupurile politice au uh, sprijinit rezoluția noastră în urmă cu, an, cu un an, însă niciodată nu e prea târziu și sper că rezoluția de astăzi va contribui la, rezolu- la rezolvarea acestei uh, situații. Sunt mai mulți uh, marinari uh, italieni, estonieni și britanici care sunt în detenție în India. Credem că ar trebui să fie separată tema cetățenilor it- italieni de cea cetățenilor eston- estonieni și britanici. Aș dori să-i mulțumesc la Recome, lui Massimo Castaldo, care au înțeles poziția noastră și îi asigur de sprijinul meu în momentul în care vom discuta tema marinarilor italieni. Aș dori să-i mulțumesc și domnului Geoffrey Van Orden, care a contribuit în mod activ la redactarea acestei rezoluții și care ne-a ajutat să obținem informații din India. Am dorit să ne prezentăm propria rezoluție pentru că în aceasta nu ne referim la sistemul special al curților, al uh, tribunalelor din India. Noi, în Parlamentul European, nu suntem uh, diplomați, nu lucrăm pentru servicii diplomatice și rezoluțiile noastre ar trebui să reflectăm foarte clar faptele, pentru că dacă nu, nu, nu ar avea un impact suficient de mare. În ceea ce privește articolul 2 din rezoluție, India are o populație de 2 miliarde de locuitori, Estonia puțin peste un milion. Deci este evident vorba de dimensiuni diferite între statele noastre. Dacă am dori să retali- să răspundem uh, acțiunilor Indiei, ar trebui să arestăm 14.000 de cetățeni indieni. Nu trebuie să, să uităm că cel mai important uh, lucru este ca acești cetățeni să se întoarcă acasă. Vă mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul domnul Borghezio. Il mio gruppo che ha voluto sostenere. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, grupului meu care a sprijinit o rezoluție ce a, se referă la un subiect foarte important pentru Italia, eliberarea celor doi marinari italieni. Unul este încă ținut în custodie în India și celălalt așteaptă rezultatele procedurii de arbitraj, hotărârea procedurii de arbitraj. Bineînțeles, Uh, nu se întrezărește o soluție prea curând. Poate în 2018 se spune că Italia este o țară extraordinară și o, și ce vreau să vă spun eu este că o țară extraordinară trebuie să-și apere soldații, uh, mai ales în străinătate. Nu cred că Italia a făcut tot ce a putut. Nu zic neapărat că s-au făcut uh, um, uh, um, lucrurile uh, de tocmeală, dar uh, Uniunea Europeană nu și-a exercitat suficient influența. Ar trebui să ne punem uh, două întrebări. Ce face Europa? Europa ar trebui să ne protejeze de statul islamic, dar ce face? Până la urmă nu reușește nici măcar să protejeze doi soldați care sunt implicați în lupta împotriva criminalității și pirateriei. Uniunea Europeană ar trebui să își apere și onoarea militară, fiindcă aceste acuzații pângăresc uh, onoarea militară a Uniunii Europene. De ce s-a întâmplat acest lucru? Poate fiindcă onoarea militară a cetățenilor nu contează, a cetățenilor săi nu contează prea mult pentru Uniunea Europeană. Cred că ar trebui să țină cont de acest lucru. Acest incident este unul nefericit din fericire, acum există o procedură de arbitraj internațional, dar acest lucru ar fi trebuit să se întâmple deja înainte. Doamna Mogherini poate nu a derulat acțiunile cele mai eficiente, dat fiind rezultatele de până acum. Cred că soarta marinarilor și acestor soldați și a, și a celor care apără libertatea pe mare este onorabilă și Comisia trebuie să revizuiască um, pe de întregul relațiile între Uniunea Europeană și India. Toate discuțiile cu India și orice posibilitate de acord să fie suspendată. Trăiască valorile Uniunii Europene și marinarii europeni. Mulțumesc, doamna Adinolfi, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să transmit uh, scuzele celorlalți reprezentanți ai grupului meu care n-au putut participa la această dezbatere. Avem de-a face cu încălcarea ale drepturilor omului. Cu siguranță Asta se întâmplă în cazul celor 35 de cetățeni britanici și estoni care au fost uh, uh, condamnați și a celor doi marinari italieni. Cred că este corect și necesar ca statele membre să dea dovadă de coerență avem nevoie de acțiune din partea întregii comunități internaționale. Cred că dacă asta s-ar fi întâmplat în trecut, am fi găsit soluții satisfăcătoare la această problemă. În altul reprezentant, Federica Mogherini, trebuie să acționeze cât mai curând posibil. Mulțumesc, domnul Jeffrey Van Orden domnule președinte. Cel mai efic- eficace răspuns la adresa amenințării pirateriei s-a dovedit a fi prezența la bordul vaselor a unor echipe de securitate. Pentru că as, um, astfel oferă protecția necesară acestor nave. Nava Simon Guard Ohio este un asemenea caz și pe data de 11 octombrie 2014 se afla în mod aparent în apele teritoriale ale Indiei, moment în care a fost interceptată de paza de eh, coastă eh, indiană și a fost escortată la țăl. După care 35, toți cei 35 de membri ai echipajului, inclusiv 6 britanici și 13 estoni, au fost eh, inculpați și fac obiectul acestei rezoluții. După mai multe dispute juridice și spre consternarea noastră, au fost, uh, li s-a făcut procesul și au fost condamnați la 5 ani de închisoare. Pe parcursul acestei perioade de 2 ani de zile au fost în detenție în India. Trebuie să spun, domnule președinte, că respectăm suveranitatea India asupra propriilor ape teritoriale și știm că are o tradiție juridică îndelungă, știm că a avut de suferit în urma unor atacuri teroriste lansate de pe mare și că această temă este una delicată. Însă, în acest caz, persoanele respective nu amenințau cu nimic uh, India, din potrivă erau implicați în activități uh, antitero. Uh, acești prizonieri uh, au acum un viitor nesigur, familiile lor uh, suferă și cu tot respectul cerem autorităților indiene să permită uh, persoanelor respective să se întoarcă acasă și să, să sperăm că acest caz va fi rezolvat cât mai repede posibil. Domnule Van Orden, acceptați o întrebare din partea domnului Deva? Vă rog, domnule Deva. Vă mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu și prietenul meu, domnul Van Orden, este de acord că este o situație absurdă. Autoritățile indiene ar trebui să trateze pe toată lumea la fel. Pe un vas, capitanul are ultimul uh, cuvânt de spus. El a ordonat ca vasul respectiv să intre în apele teritoriale ale Indiei și dacă nu l-ar fi ascultat, ar fi fost uh, împușcați pentru răzvrătirea uh, răzvrătire, au dat uh, curs acestui ordin și acum sunt acuzați de autoritățile din India. Deci sunteți de acord cu acest lucru? Da, aveți dreptate. Și am uh, văzut că s-au făcut arestări Um, discriminatorii, chiar dacă comportamentul persoanelor respective um, nu era unul uh, problematic. Din toate aceste motive, cerem o încheiere cât mai rapidă acestui caz. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul domnului Kelam, două minute. I'd like to Mulțumesc. Aș dori să-i uh, mulțumesc uh, colegului Van Orden pentru atitudinea constructivă și echilibrată de care a dat dovadă în elaborarea acestei rezoluții, care nu a fost deloc ușoară, ci din potrivă, dar uh, am ajuns într-un, într-o etapă um, echilibrată acum și vreau să, um, să mă refer și la marinarii italieni care se află într-o situație similară, dar despre care colegii italieni au insistat să, fie, să se trateze într-un document separat, dar compasiunea noastră se îndreaptă și către ei. Aici este vorba despre 20 de cetățeni europeni, 14 estonieni, 14 estonieni, 6 britanici, care activau în uh, operațiune antipiraterie, Pasul lor a fost reținut în octombrie 2013 deja. Interesant este că nu au fost acuzați de jaf, atac armat sau comerț ilicit. 20 de cetățeni europeni sunt acuzați că au pătruns în apele indiene eh, și că aveau armament la bord. Normal, dacă luptau împotriva pirateriei și că și E clar că va dura luni de zile până să se... era clar că, că va dura câteva luni de zile pentru a se uh, rezolva aceste acuzații, dar iată acum durează de trei ani acest lucru. O, o instanță i-a condamnat la cinci ani de închisoare. Noi nu punem sub semnul întrebării suveranitatea statului indian și, suveran- și uh, Totuși este vorba despre o încercare de a rezolva în mod amical uh, situația acestor uh, bărbați care deja au petrecut aproape trei ani departe de familie. Și uh, nu este o situație extraordinară, ci este vorba despre un drept al nostru de a ridica un semnal de alarmă asupra uh, asupra situației unor cetățeni europeni și acest lucru nu poate să depindă de programe europene și diplomatice și întâlniri diplomatice. Mulțumesc, domnul Paet are cuvântul. Very much. 14 Estonia. Mulțumesc foarte mult. 14 estoni și 6 britanici, cetățeni europeni, sunt prinși într-o situație nefericită în India de mai bine, de 2 ani deja. După ce au fost uh, considerați nevinovați de toate acuzațiile în 2014, s-a făcut apel și săptămâna trecută, într-o schimbare bruscă de uh, atitudine, acești oameni au fost uh, condamnați la 5 ani de închisoare. Un șoc pentru toată lumea. Ideea acestei rezoluții este să atragem atenția Indiei, ca și a Uniunii Europene, față de această chestiune, astfel încât să se găsească o soluție pozitivă la acest caz. Putem înțelege preocupările și sensibilitățile Indiei, dar cerem Indiei să înțeleagă punctul nostru de vedere. Acești oameni erau, uh, se ocupau cu uh, activități antipiraterie și echipele de protecție la bordul navelor sunt acum singura măsură antipiraterie eficientă. Și făceau pur și simplu uh, treaba și acum sunt condamnați și și-au pierdut libertatea și familiile. Cerem Indiei să ne ajute să ne aducem oamenii acasă. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Pier Antonio Panzeri, un minut. Ma innanzitutto, Presidente, vorrei eh, che... În primul rând, domnule președinte, îmi doresc ca strict să nu mai uh, dăm dovadă de atâta uh, strictețe uh, birocratică. Avem o rezoluție unde apare numele Italiei, însă în textul ei nu se face nicio trimitere la Italia. Eu mi-aș dori ca până la urmă să schimbăm și titlul acestei rezoluții. Nu știu dacă lucrurile au fost bine comunicate sau nu, însă astăzi discutăm doar despre Uh, forțele de securitate de la bordul MF Seaman Guard uh, Ohio și la acest aspect, la acest aspect aș dori să mă refer. Prin această rezoluție nu atacăm cu nimic uh, India, ci ne dorim, așa cum s-a spus deja, uh, după acest proces uh, în justiție foarte lung, ca acești uh, oameni să fie tratați respectându-se drepturile omului și să se găsească o soluție pozitivă. Vă mulțumesc! Trecem acum la reprezentanții grupurilor politice. Are cuvântul domnul Polcea în numele PPE. Pane předsedo, já jsem přesvědčen. Mulțumesc, domnule președinte. Pe în baza informațiilor pe care le avem la dispoziție, sunt convins că cetățenii, acești cetățeni europeni nu reprezentau niciun pericol în apele indiene și situația aceasta ar fi trebuit să fie lămurită de mm, ani, luni de zile. Noi nu procedăm așa în Europa, e foarte clar. Între 2010 și 2013, Uniunea Europeană a, și-a adus contribuția la dezvoltarea Indiei, mai ales în ceea ce privește uh, stabilirea de obiective a, planelor, a planurilor comune. În, în valoare de 470 de milioane de euro în domeniul sănătății și nu numai, și în alte sectoare. Poate ar trebui să ne regândim abordarea și să nu mai oferim sprijin financiar unor regimuri care tratează într-un mod felușinos cetățenii europeni. Mulțumesc din partea grupului S și D, doamna Lauristin. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, mă bucur foarte mult că toate grupurile politice au decis astăzi în mod unanim să dea dovadă de solidaritate față de acești marinari a căror uh, soartă este o sursă de mare preocupare și îngrijorare pentru tot poporul estonian. Și noi suntem preocupați nu doar de soarta cetățenilor estonieni, ci și de soarta celor din Marea Britanie și a italienilor. Vorbim foarte mult de solidaritate, solidaritate între uh, națiunile europene, dar solidaritatea este reală și atunci când o aplici la nivelul fiecărui individ. Așadar, decizia pe care o vom lua astăzi are o valoare simbolică. Arată că fiecare cetățean european poate crede în Uniune ca apărător al solidarității și că fiecare cetățean este egal și are susținerea UE. Mulțumesc în numele grupului ECR, domnul Deva. Un minut și jumătate, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă atrag uh, atenția că nu cred că există quorumul necesar pentru, pentru această dezbatere. Oricum, deja am uh, spus, răspunzând domnului uh, Van Orden, Uh, problemele actului de justiție din India. Este, mai import, este foarte important să ajutăm pe uh, cetățenii India să-și modernizeze uh, sistemul de justiție. Au trecut doi ani de zile perioada în care persoanele respective nu s-au bucurat de consiliere juridică. A durat doi ani de zile să, pentru a fi organizat acest proces. Sistemul de justiție din uh, India este împovărat de numeroase uh, spețe nerezolvate. Dacă putem face ceva în ajutorul Indiei, este uh, modernizarea structurilor judiciare din această țară. Mulțumesc! Vă mulțumesc și acum în numele grupului ALDE are cuvântul doamna Tom. Un minut. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Greutățile cu care s-au confruntat uh, marinarii estonieni arată că orice cetățean european s-ar putea confrunta cu o situație similară. India este cea mai mare democrație din lume, dar existența democrației nu înseamnă neapărat unor proceduri democratice, nu înseamnă că uh, Oamenii sunt uh, protejați să-și iau drept uh, la un proces corect. Nu vreau să vorbesc acum despre justiția în uh, India, dar în conformitate cu dreptul internațional, această procedură durează de prea mult timp, iar cetățenii estonieni și nu numai se confruntă cu o situație foarte grea. Acești oameni au trebuit să contracteze împrumuturi de la bancă, fiindcă nu au putut lucra tot acest timp și familiile lor se confruntă cu mari dificultăți. Consulatele au um, o activitate foarte uh, restrânsă în uh, Uniunea Europeană și trebuie să înțelegem acest lucru, trebuie să ne asigurăm că asistența noastră este oferi, diplomatică este oferită tuturor. Mulțumesc, domnul Arnott are cuvântul. I have the greatest possible respect for the am cel mai mare respect pentru poporul indian și guvernul indian. Respect complet suveranitatea Indiei și recunosc uh, situația dificilă și neobișnuită care a dus la aceste cazuri. Nu trebuie să subminăm bunele relații între Marea Britanie și India și în acest spirit de cooperare consider că este uh, potrivit totuși să facem anumite cereri. Recunosc că guvernul indian are preocupări legitime în legătură cu arme deținute ilegal și mai ales de la atacurile din uh, Mumbai din 2008. Însă, din câte văd, cetățenii britanici, inclusiv Nick Dunfrom din uh, circumscripția mea din Washington, aveau și ei o credință rezonabilă. Ei considerau că acționează conform legii credeau că luptă împotriva pirateriei lucrând pentru o companie americană. Nu credeau că fac nimic uh, ilegal uh, sau împotriva intereselor Indiei. Nici nu știau în mod necesar că acțiunile lor erau, uh, puteau avea efecte legale. Deci, într-un astfel de caz, mă întreb dacă uh, ai ține în continuu în închisoare servește vreun interes public. Deci cer guvernul indian să revizuiască acest caz și să elibereze pe britanici, pe italieni și pe estonienii care au fost prinși într-o situație uh, pentru care n-aveau nicio vină. Mulțumesc. Procedura uh, intervențiilor uh, spontane, uh, domnul Caputo. Grazie, președinte. E passat un anno da quando abbiamo Vă mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu un an am uh, adoptat o rezoluție referitoare la cazul pușcașilor marini italieni care în anul 2012 au fost deținuți de către India. Am uh, decis să nu includem acest caz în rezoluția de astăzi și nu îmi doresc ca această decizie să fie interpretată ca o dovadă de slăbiciune din partea Europei. Aș dori să revin la tema fâșcașilor marini uh, italiene, a căror detenție este o încălcare a dreptului mării internațional. Uniunea Europeană trebuie să se adreseze Indiei și să ceară să respecte uh, cadrul legal internațional. India trebuie să înțeleagă că aceste decizii vor avea un impact asupra relațiilor cu Uniunea Europeană. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Iacovcic. Domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că faceți multe eforturi și vreți să, să ne vorbiți în limba noastră, dar în limba croată vă rog să nu mai folosiți cuvântul zamenic, uh, care înseamnă deputat, uh, uh, ci alt cuvânt care înseamnă membru al Parlamentului. Vreau să vă atrag acum atenția asupra unei situații absurde. Iată, acești oameni uh, se aflau acolo într-o misiune antitero, antipiraterie, pentru lupta, pentru a apăra pe, pe a apăra alți oameni. Și acum ei sunt în închisoare. S-ar putea să petreacă 5 ani în închisoare dacă nu îi salvăm noi prin acțiuni diplomatice. Și dați-mi voie să vă mai spun un lucru, dat fiind posibilul efect contraproductiv uh, al, al faptului că nu se face referire la marinarii italieni, vreau să vă spun că nu e, nu e bine să se facă o referire la aceștia, fiindcă ei sunt ajutați în alte moduri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule membru al Parlamentului Iacovcici. Doamna Morvai. Uh, domnule președinte. sunt, uh, eu fac parte dintre europarlamentarii eurosceptici, dar în calitate de avocat penalist mă bucur foarte mult uh, că oricând un cetățean european este aruncat în închisoare într-o țară terță și foarte îndepărtată, atunci Uniunea încearcă să-l protejeze suplimentar față de protecția consulară obișnuită pe care uh, o are acea persoană din partea țării uh, din care provine. Să-i spun ceva domnului Deva, pentru că nu sunt de acord cu el că ar trebui uh, că suntem în, în poziția de a ține lecții Indiei despre uh, uh, trimiterea în uh, închisoarea oamenilor. Am un cetățean uh, maghiar, Ișvan Beche, în uh, circumscripția mea, care a fost în detenție uh, care este, a fost în, în detenție trei luni în România, detenție preventivă și autoritățile române nu au dat niciun fel de dovezi, este izolat de lumea exterioară, de uh, rude și această arestare uh, preventivă este parte a uh, pedepsei, de fapt. Președintele. Aștepta, acceptați un cartonaș albastru, doamnă Morvai? Da, vă rog. Domnul Deva. Acceptă doamna Morvai că în uh, vremurile moderne în epoca modernă, să ții oamenii în închisoare timp de 2 ani fără să-i aduci în fața unui judecător nu este acceptabil, asta este tot ce spun. Că a durat 2 ani ca autoritățile indiene să judece acești oameni și să dea o sentință. Și uh, am spus oricum că n-ar fi trebuit să fie condamnați pentru că ei îndeplineau ordinele și dacă nu le-ar fi îndeplinit ar fi fost împușcați pentru rebeliune. Dar n-ar fi corect să spunem că Uh, conform principiilor habeas corpus, ei ar fi trebuit să fie judecați mult mai repede și nu în 2 ani de zile? Sunt complet de acord cu domnul Deva. Este intolerabil să uh, ții oamenii în uh, arest preventiv timp de 2 ani. E o perioadă mult prea mare până să fie aduși la Uh, judecată. Sunt de asemenea cu argument, de acord cu argumentele privind habeas corpus. Încercam doar să spun că și noi avem aceleași probleme în Uniunea Europeană și asta este la fel de intolerabil și de scandalos și de asemenea e un lucru uh, în legătură care trebuie să facem ceva. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Mai acceptați un uh, cartonaș albastru, doamne Morvai, din partea domnului Frunzulica? Aveți cuvântul, vă rog. Uh, dear colleague Morvai, you said that... Stimată colegă, ați spus că sunteți uh, avocat penalist și vorbeați despre un maghiar care este în închisoare în România. Știți care sunt acuzațiile uh, care au fost aduse acestui cetățean și în același timp știți că este un acord între Ungaria și România, state europene, ca să coopereze pe aceste probleme, nu e aceeași uh, situație cu cetățenii europeni care sunt arestați în India. Sunt uh, perfect conștientă de faptul că etnicul maghiar este acuzat de faptul că a vrut să comită acte teroriste. Sunt acuzații foarte serioase, foarte grave și el a fost arestat, e de, arestat de trei luni, iar autoritățile române n-au putut să aducă niciun fel de dovezi împotriva acestui uh, individ. Indiferent cât de grave sunt uh, acuzațiile, în Europa o persoană arestată ar trebui să aibă dreptul de a păstra contactul cu familia, pentru că, uh, până la urmă, arestul preventiv nu face parte din pedeapsă. Domnul comisar Neven Nimiț are cuvântul acum. Thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Aș dori să vă mulțumesc pentru contribuțiile dumneavoastră la această uh, dezbatere înaintea adoptării rezoluției Parlamentului European. Și noi avem aceleași îngrijorări ca mulți dintre dumneavoastră. Doi ani de incertitudini au contribuit la suferința ale tuturor celor implicați. Am urmărit îndeaproape situația uh, pasnicilor britanici și est, uh, estonieni și am păstrat legătura cu autoritățile din Regatul Unit și din Estonia pentru că este vorba de protejarea cetățenilor Uniunii Europene. Acest uh, caz a fost amintit de mai multe ori de Uniunea Europeană interlocutorilor din India în ultimele luni. Acest caz are un impact negativ asupra luptei globale purtate împotriva pirateriei, tocmai în momentul în care comunitatea internațională ar trebui să consolideze cooperarea pentru a contracara noile amenințări. Am aflat de curând că instanța din Tamil Nadu a a pronunțat o sentință de 5 ani de închisoare pe lângă o amendă, inversând achitarea pronunțată de instanța de prima instanță. Am înțeles că se lucrează acum la un apel la această sentință. Sunt vești neașteptate și sunt de acord cu cele spuse de ministrul extern al, al Estoniei. Din, din, punctul de, din, din punctul de vedere al suferințelor umane. Mă așteptam la un rezultat diferit, însă, indiferent de această, dincolo de această sentință, vom continua eforturile pentru a ne asigura că acești oameni se vor întoarce acasă și trebuie să găsim o soluție cât mai repede posibil. Vom păstra contactul cu autoritățile estone și britanice în următoarele luni pe parcursul următoarelor etape ale, pro- ale procesului judiciar. Și acum în ceea ce privește cazul celor doi marinari uh, italieni respectăm conținutul și uh, domeniul de aplicare al rezoluției Parlamentului European votată astăzi, aș dori să reiterez că și în acest caz o soluție trebuie să fie găsită cât mai repede posibil. În ultimii patru ani, Uniunea Europeană a abordat această temă la toate nivelurile cu toți interlocutorii din India, transmițând același uh, mesaj, susținând o soluție cât mai rapidă uh, care să respecte Uh, dreptul internațional, ceea ce înseamnă nu doar respectarea în totalitate a Convenției 1 privind dreptul uh, mării, dar și a Convenției Națiunilor Unite referitoare la, drepturi, la drepturile omului. Decizia de a iniția un uh, arbitraj internațional în cadrul Convenției Internaționale privind dreptul, dreptul mării este un pas în direcția bună stimați membri ai Parlamentului European, aș dori să vă asigur că vom continua să monitorizăm situația tuturor cetățenilor europeni aflați în detenție în India. Vom continua, ne vom, ne vom coordona uh, acțiunile viitoare de asemenea cu uh, toate autoritățile statelor membre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Am primit un proiect de rezoluție. Uh, închei această dezbatere și votul